Ichirie Pragaras. Doamna președinte. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, αρχίζει η συνεδρίαση. Καλή σας... Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. Iată, reluăm ședința plenară. Primul punct la ordinea de zi